domnul președinte. Before we start our voting session, Înainte de a începe sesiunea de vot, trebuie să fac două anunțuri și aș dori să beneficiez de atenția dumneavoastră. Primul anunț